Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, declararea veniturilor și informațiilor fiscale de către anumite întreprinderi și filiale. Uh, salut reprezentantul Consiliului, doamna Pana Iotova și inițial dau cuvântul autorului întrebării, doamna Regner, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimată doamnă comisar, stimată doamnă Panayotova, pe 4 iulie anul 2017, deci cu mult timp în urmă, Parlamentul a adoptat o decizie în legătură cu propunerea de directivă privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte. Ne doream o mai mare transparență și control public asupra impozitului pe profit și promovarea responsabilității a întreprinderilor prin impunerea unor cerințe de comunicare, de informații aplicabile, pentru că uh, acesta era conținutul directivei. Inițiativa uh, își propune să existe noi uh, norme în ce privește calcularea profitului de către concerne. De aceea, cred că baza articolului 50, aliniatul 1 din Tratatul de Funcționare a fost propus ca temei juridic. Parlamentul European European pe 12 ianuarie 2017 a făcut această propunere. Două instituții, Comisia și Parlamentul, au căzut de acord că este nevoie de uh, obligații de transparență și de uh, raportare financiară, deci de prezentarea bilanțului întreprinderilor. Nu este vorba de impunerea unei, unui noi impozit pentru întreprinderi. Noi avem uh, mandatul să negociem uh, încă din iulie pentru a finaliza analiza acest demers. Dumneavoastră, la nivelul Comisiei, încă nu aveți un plan și un concept în ce privește aceste comunicări. De ce? Pentru că unii miniștri de finanțe spun că uh, nu ar trebui să fie acesta um, un temei legal, articolul 115 ar trebui să fie temeiul juridic. Este clar că uh, propunerea nu este de a uniformiza impozitarea și nici de a introduce noi obligații fiscale. Doar anumite întreprinderi, cele mai mari corporații, corporații de pe planetă, ar trebui să fie obligate să facă asemenea declarații fiscale pentru ca să schimbăm comportamentul acestor corporații în Europa și pentru ca toți contribuabilii din Europa să cunoască aceste informații, să existe un control asupra activității marilor corporații în care în clipa de față cetățenii nu au încredere cum uh, își explică până la urmă Consiliul um, acest blocaj? Pentru că noi uh, dorim să ne asumăm un rol de pionierat. Există o directivă care deja uh, a mișcat lucrurile în sensul dorit de noi. Cum uh, puteți justifica faptul că de doi ani uh, întârziem um, aplicarea acestei cerințe? Care este punctul de vedere al um, statelor în ce privește temeiul juridic? Uh, pentru că um, oare Există uh, alte priorități la nivelul Consiliului. Cum dorește Consiliul să se ajungă la progrese în legătură cu această propunere importantă pentru ca încă în această legislatură să putem uh, progresa? Trebuie să existe transparență și în activitatea marilor concerne. Um, doar cei um, mai puternici, cei care au uh, o cifră de afaceri de peste 750 de milioane uh, ar trebui să uh, ofere asemenea comunicări. Uh, trebuie să nu mai blocăm legi care nu convin acestor mari corporații întrebați-l pe colegul din Austria, pe ministrul austriac, de ce blochează această inițiativă. Oare ar fi atât de afectate marile concerne? În felul acesta nu protejați micile întreprinderi, nu protejați nici măcar marile întreprinderi. Îi protejați doar pe uriași care de altfel nu prea plătesc impozite. Dar este dreptul tuturor contribuabililor din Europa să știe um, care sunt impozitele pe care le plătesc uh, Google, Starbucks și alte mari corporații um, din Europa. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei ministru Panayotova. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor eurodeputați, în primul rând îi mulțumesc doamnei Regner, care este și domnului Zvoboda, președintele Comisiei Jurii. Este un dosar important și propunerile prezentate de comisie în 2016 reprezintă un element cheie pentru a studia problema. Consiliul s-a ocupat de textul propunerii mai, au avut loc mai mult de 15 întâlniri ale grupurilor de lucruri sub patru președinții succesive. În februarie anul acesta, domnul Svoboda și domnul Gualtiere au scris ambasadorilor noștri interesându-se despre starea lucrurilor și dorind uh, accelerarea deliberărilor noastre am răspuns uh, la această scrisoare, am spus că sunt chestiuni politice nerezolvate care uh, împiedică acordul în Consiliu. E vorba în primul rând de temeiul juridic al propunerii care pune sub semnul întrebării aplicabilitatea procedurii ordinare legislative. Președinția bulgară a preluat rezultatele activității tehnice care erau avansate în timpul acestor președinții care ne-au precedat. În acest moment avem consultări cu delegațiile pentru a face progrese în acest dosar. Dar înțelegeți că nu pot uh, să-mi iau niciun fel de angajament astăzi. Totuși, Consiliul va avea nevoie de mai mult timp pentru a clarifica poziția. Eu mă angajez uh, să menționez, uh, să vă mențin informația apropo de ce se va întâmpla și să poate vom reuși să găsim o soluție ne ocupăm de această chestiune, puteți fi siguri. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Pospișil, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție prezentarea Consiliului răspunsul noastră este șocant, nu este deloc suficient și resping răspunsul noastră e o, o scuză, un alibi, pentru că există o propunere de directivă uh, care ar trebui adoptată pentru că este în interes public. Ați spus chiar dumneavoastră că trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și că și pe de altă parte dumneavoastră faceți tot ce puteți ca să nu adoptați această directivă. Să folosiți uh, acest argument privind baza juridică este uh, inacceptabilă o încercare de blocaj. Ar fi mult mai cinstit să spuneți că sunt țări care nu vor să adopte. Deci, haideți să lăsăm aceste țări să declare public că nu sunt de acord cu asta, că nu vor să publice aceste informații și alegătorii, cetățenii să își facă o opinie clară. Nu pot să le explic alegătorilor mei de ce o, avem o dispută în legătură cu temeiul legal și de ce informații atât de importante, necesare pentru a lupta cu frauda fiscală, uh, nu sunt publicate. Unele țări nu vor să publice astfel de informații. Deci ar trebui ca acestea să o spună public și să nu folosesc această scuză. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Un minut, domnul Coferati. Signora Ministru, come le state ricordato, sono due anni. Doamnă ministru, s-a spus deja că au trecut eh, doi ani de când acest Parlament solicită să se aplice eh, ceea ce am discutat eh, de multă vreme această raportare pe țări din partea marilor companii multinaționale. Nu ne mai putem permite vreo întârziere și, din păcate, în ultimii ani ne-am confruntat cu o serie de scandaluri este un fenomen grav uh, care îngreunează activitatea economică. Acest uh, fenomen uh, se întâlnește în toate statele din Europa. Aceste mari corporații acționează în toate statele europene. Trebuie să le obligăm să acționeze transparent pentru că cetățenii sunt contribuabili fără să luăm măsuri, se perpetuează de fapt o situație inechitabilă față de întreprinderile mai mici. Nu trebuie să permitem asemenea reguli ilegitime. Mulțumesc, domnul Dura, un minut. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Doamna ministru, nu știu cum să vă spun. Uh, că mă cuprinde un sentiment de rușine astăzi, ca legiuitor european. Suntem în fața unei situații și știți foarte bine despre ce e vorba. E o situație dramatică. Avem IMM-uri, întreprinderi mici, care sunt obligate să plătească impozit, care sunt obligate să respecte regula și avem întreprinderi mari care se ascund în spatele opacității, pentru că nu vorbim decât despre asta pentru a încerca să scape de plata impozitelor. De doi ani cerem, după consultarea cu cetățenii europeni, după diverse scandaluri, cerem comisiei și împreună cu susținerea a două servicii juridice, al Comisiei și al Parlamentului, să mergem către transparența informațiilor. Este o chestie absolut esențială, e o chestie de bilanț, nu e o chestie fiscală. Nu putem să rămânem în fața acestui uh, argument care este fals ca să nu facem ceva. Vă rog foarte mult să țineți la acest dosar și să-l vi-l apropiați. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Crisogonos. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, timp de mai bine de un an de zile, Parlamentul European a îndemnat Comisia și statele membre să amendeze legislația europeană pentru a garanta o transparență mai mare în ce privește impozitele plătite practic de multinaționale, că despre asta vorbim. Sunt multe aceste companii și ele produc într-un loc, își vând produsul cu un profit uriaș în alt, în alt loc și apoi sunt impozitate la o rată incredibil de mică într-un al treilea loc. Deci, practic, cerința de a publica aceste informații, uh, rapoarte de la țară la țară, ar ajuta la limitarea evitării uh, impunerii prin uh, planificare fiscală agresivă. Nu e corect și nu e sustenabil să vedem că IMM-urile și angajații au de plătit din ce în ce mai mari, impozite din ce în ce mai mari, în timp ce aceste multinaționale uh, scapă plătind aproape nimic. Nu mai putem să mai permitem acest lucru. Mulțumesc cu minut și jumătate, domnul Rozati. Yes, thank you. Mulțumesc, doamna președintă. Transparența în domeniul uh, fiscal este o chestiune esențială pentru cetățenii europeni. Există o solicitare din, din acest punct de vedere și um, s-a uh, solicitat încă de acum doi ani o raportare pe fiecare țară. Eu, din partea grupului PPE, am fost raportor din umbră. Am încercat să echilibrăm lucrurile, să existe o mai mare transparență și am luat o decizie în acest sens anul trecut în iunie. Trebuie să existe un angajament pentru uh, promovarea acestui document, uh, pentru că, um, din păcate, acest dosar a fost blocat sub actuala președinție um, faptul că statele membre nu pot să cadă de acord asupra temeiului juridic mi se pare de-a dreptul ridicol. Nu este vorba despre probleme eh, fiscale în eh, principal, ci eh, despre transparență. Aici cred că trebuie Consiliul să acționeze pentru promovarea acestei directive. Mulțumesc, doamna Schlein, pentru un minut. Sono passati dieci mesi da quando... Au trecut zece luni de când Parlamentul a adoptat poziția privind această propunere de directivă privind raportarea de la țară la țară. E un instrument care luptă împotriva evitării plătirii taxelor și a evaziunii fiscale. Este un instrument care permite transparența, limitează costurile și solicită multinaționalelor, după cum am făcut și în sectorul bancar în Europa, să-și publice informațiile fiscale în jurisdicțiile în care funcționează și să, de asemenea, să raporteze care sunt profiturile pe care le fac și ce impozite plătesc. Comisia tot nu are o poziție uh, și apar îndoieli privind temeiul juridic, dar asta e o scuză pentru a evita unanimitatea și iar Parlamentul rămâne doar ca un organism consultativ. Câte scandaluri vrem să vă vedem înainte de a avea o reacție clară? În întârzierile acestea sunt inacceptabile. Îmi pare rău, interpreții se străduiesc, dar vorbiți mult prea repede. Ați terminat ce aveați de spus? Vă rog de e bine să o lăsați mai moale ca să puteți fi urmărită. Și trecem acum la procedura Catch the Eye. Sunt două, doamna în un minut vă rog. There's a vast majority of a legal interpretation saying clearly Există o interpretare juridică care spune clar că această chestiune intră în competențele de legislative ordinare. Tot ce înseamnă Uh, directive de audit și de contabilitate. Deci să spui că ar fi ar exista riscul de a avea o bază juridică greșită este o fraudă totală, este o minciună folosită în mod intenționat pentru a bloca această legislație care să ceară niște rapoarte de la țară la țară de care avem nevoie de atâta timp este împotriva corectitudinii și împotriva ceea ce este corect pentru cetățenii europeni. Deci sper că președinția bulgară va organiza o întâlnire și va cere opinia, avizul uh, unor surse diferite și va clarifica situația în Consiliu pentru că doar așteptând ca lucrurile să se rezolve de la sine, nimic nu se va întâmpla. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamna președintă. Cetățenii și IMM-urile își plătesc uh, impozitele în uh, Grecia um, există, din acest punct de vedere, acum sistem sever de impozitare, dar marile corporații în continuare um, practică evaziunea. Scandalul LuxLeaks uh, este uh, unul concludent o directivă care solicită comunicarea uh, profitului de partea multinaționalelor în fiecare stat, cred că ar putea să împiedice aceste practici de evaziune fiscală. Uh, din păcate, uh, există state membre care blochează acest moment. Doamnă Panayotova, numiți aceste state Grecia este unul dintre aceste state pentru că ne dorim transparență, așteptăm răspunsuri în Parlamentul European. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Panayotova pentru a răspunde. Thank you. Uh, Mulțumesc doamnelor și domnilor deputați. Am ascultat cu atenție și am luat notă de observațiile dumneavoastră. Vom continua să lucrăm pe marginea acestui dosar. Aici reprezint toate statele membre și nu pot să numesc nicio țară. Aș vrea să spun că nu se pune problema lipsei de iminență la Consiliu, ci e nevoie să se ajungă la un acord, ceea ce cere timp și efort din partea președinției și timp la nivelul capitalelor pentru ca delegațiile să-și finalizeze pozițiile. După cum știți, pentru a putea face pași înainte, avem nevoie de unanimitate la Consiliu. Președinția bulgară ar dori să facă pași înainte cu acest dosar, activ acționăm în acest sens, cum spuneam în timpul primei intervenții, suntem deschiși și uh, putem avea alte discuții pe marginea acestui subiect și când vom fi făcut progrese, vom organiza o reuniune pe această temă. Eu personal sunt uh, gata să avem discuții bilaterale și uh, să avem contacte cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!